Colleagues, shall we Dragi colegi, haideți să începem. Good afternoon, Mr. Rapporteur. How are you today? Bună ziua, cum vă simțiți în după amiaza aceasta? Astăzi a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Felicitări! Colleagues, shall we all sit down? Stimați colegi, vă rog să luați loc. Vă rog să încheiați discuțiile sau să le continuați afară. Um, before we start with the, uh, the agenda... Înainte de a trece la punctele pe care le avem pe ordinea de zi pentru după amiaza aceasta, Dați-mi voie să vă amintesc cele pe care le-am discutat astăzi dimineața. Dacă dorim să purtăm o discuție mâine cu privire la intrarea în vigoare a, Lisabon, a tratatului de la Lisabona, cu privire la SWIFT, etc., avem nevoie de, de o notă din partea serviciului juridic pe, pentru a înțelege care este situația. Știu că discutăm lucrul acesta în ultimul moment, însă sunt absolut uh, convinsă că serviciul juridic cunoaște contextul și cu siguranță ne va putea pune la dispoziție un document uh, în engleză în cursul uh, serii de astăzi pentru ca noi să ne putem pregăti pentru dezbaterea de mâine. Nu știu dacă există vreun reprezentant al serviciului juridic în sală. Ba da, se, se pare că da. Credeți că ne puteți oferi un astfel de document? Pentru moment nu pot face nimic altceva decât să transmit acest mesaj, pentru că eu sunt un supleant. Însă îi voi informa pe colegii mei. Doamna președinte, vă mulțumim, abia așteptăm să primim documentul. Bine, atunci trecem la punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi. Da, așadar, punctele 6 și 7. E vorba despre vizele de lungă ședere și uh, alertele create în SIS, respectiv uh, mișcarea persoanelor care dispun de o viză de lungă ședere. Domnul Coelho, raportorul, ne va oferi uh, câteva detalii cu privire la raportul pe tema vizelor de lungă ședere. Am purtat o discuție deja în data de 15 octombrie și din câte știu, domnul Coelho a colaborat cu uh, raportorii din umbră de atunci încoace. Știu că intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona înseamnă că sau aduce următoarea schimbare, întreaga întregul pachet intră sub uh, jurisdicția procedurii de codecizie. Domnul Coelho. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, președinte, uma primeira troca de După cum uh, ați spus deja, am purtat deja o discuție și, prin urmare, nu voi repeta toate cele spuse deja. Voi uh, repeta doar elementele cruciale. La data de 5 aprilie 2010 va intra în vigoare uh, codul frontierelor Prin urmare, se va renunța la vize. A existat o problemă însă, a existat o serie de, de uh, limitări impuse persoanelor care dețin astfel de uh, vize de lungă ședere, care se aflau în spațiul Schengen. Pentru că însă discutăm uh, din nou această temă, haideți să elaborăm puțin. Um, în ceea ce privește statele membre, acestea trebuie să accelereze procedurile uh, menite a garanta acordarea permisului de ședere, însă nu le putem obliga să facă lucrul acesta. Până când situația se va clarifica, avem posibilitatea de a propune un plan B și tocmai de aceea lăudăm uh, compromisul propus de către Comisie. Putem uh, rezolva situația în felul următor Posesorii de vize de lungă ședere pot avea posibilitatea de a se deplasa uh, liber pe uh, teritoriul spațiului Schengen datorită propunerii Comisiei. Eu dădusem un exemplu, exemplul unei persoane care are drept uh, de ședere în Belgia, posedă o viză de termen lung, de lungă ședere însă cu toate acestea nu are posibilitatea de a călători în Olanda, de a căuta la o bibliotecă cine știe ce ce uh, cărți de specialitate de care are nevoie pentru crearea unui raport. De asemenea, nu poate călători în Spania. Ce înseamnă toate acestea? Persoana respectivă este blocată în statul care i-a acordat o viză de lungă ședere. Prin urmare, nu are dreptul de a se deplasa liber în spațiul Schengen. Dorim să propunem câteva nuanțe, nuanțe care rezultă din, din raportul prezentat de noi. În primul rând, se pune problema uh, securității posesorii unui, unei vize de lungă ședere, care ar putea uh, însă reprezenta o problemă de securitate, uh, ei bine, în cazul acestora propunem o evaluare prin intermediul datelor din SIS a persoanelor respective înainte de obținerea de către ei a unui permis de ședere. Am avut uh, o serie de probleme în acest sens uh, și anume persoanele care dețin o viză de, lung, uh, de lungă ședere ajung la o graniță, dar nu o pot depăși pentru că datele lor nu sunt incluse în SIS. Și mai există și altă problemă Ehm, aceea că respectivele persoane care posedă o viză de lungă ședere sunt pur și simplu claustrate în statul care le-a acordat respectiva viză. Ehm, e evident faptul că înainte de emiterea acestei vize, eh, autoritățile responsabile trebuie să cerceteze datele din SIS. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, cu siguranță multe dintre lucruri se vor schimba. Asta deoarece toate acestea fac subiectul codeciziei, asta în primul rând, și în al uh, doilea rând, pentru că fac parte din pilonul al treilea, însă sunt absolut convins că vom avea în continuare două baze, temeiuri juridice diferite când vine vorba de vizele de lungă ședere. Și tocmai de aceea am prezentat și am înaintat două rapoarte. Comisia cu siguranță ne va spune în detaliu care sunt uh, obiectivele pe care le urmează, urmărește cu, această, cu aceste propuneri și cu siguranță va fi o, uh, publicată și o comunicare pe acest uh, temă. Și uh, mai apoi vom putea evalua totul pornind de la temei, temeiul juridic. În uh, decursul a 8 săptămâni vom uh, fi nevoiți să audiem și națion- uh, parlamentele naționale. Trebuie să respectăm acest calendar. Iar uh, propunerile mele iau în considerare acest termen de 8 uh, săptămâni și mai apoi acordăm posibilitatea celor interesați să înainteze amendamente în decursul a 10 zile. Asta pentru a ne asigura că toate acestea intră în vigoare în aprilie 2010 și în același timp pentru a ne asigura că persoanele care posedă o viză de lungă ședere între timp vor uh, avea dreptul uh, de a se deplasa liber în uh, spațiul Schengen. Consider că acest aviz este unul bun, iar amendamentele noastre după părerea mea, cel, cel puțin, sunt uh, cât se poate de acceptabile. Și, de asemenea, avizul uh, serviciului juridic este unul bun. Amendamentul 1. Dorim ca uh, datele biometrice să fie incluse în uh, domeniul acestor, acesta al vizelor de lungă ședere. Însă aici avem uh, o problemă uh, vizele de lungă ședere sunt practic prevăzute cu un autocolant. Și în cazul acesta nu avem posibilitatea de a include datele biometrice pe acest autocolant. Și de, a, de asemenea nu avem uh, nici dreptul de a impune acest lucru, pentru că uh, vizele de lungă ședere practic fac obiectul uh, responsabilității statelor membre. Ele sunt cele care decid maniera în care se procedează Uh, când vine vorba de acordarea acestor uh, vize. Uh, nu are sens să mai discutăm pe această temă pe, cu serviciul juridic pentru că nu este de responsabilitatea noastră de a decide ceva în acest sens. Și tocmai de aceea re, um, propun ca acest amendament să nu fie să, să nu fie luat în considerare și cred că mai apoi Comisia și Consiliul ne vor oferi mai multe informații. Doamna președinte, uh, Vă mulțumesc. Am înțeles că vorbeați despre serviciul uh, uh, juridic, însă cred că vorbeați uh, de fapt de libe. Da, da, e drept, a fost o, o problemă de interpretare. Doamna președinte, da, sunt foarte multe comisii aici, în cadrul Parlamentului, cu siguranță și interpreții devin nu mai reușesc să, să facă fața acestui hățiș. Domnul De Costa sau doamna De Naghi din partea comisiei ar putea să-l ia cuvântul. Uh, reprezentantul Consiliului nu a venit încă, așa că uh, acord cuvântul mai întâi de toate domnului care reprezintă comisia. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia se bucură că avem acum pe masă această propunere de raport, uh, proiect de, acest proiect de raport al domnului De domnului Coelho, um, având în vedere că textul este supus acum codeciziei. Dânsul a amintit și a avut dreptate să o facă urgența acestui exercițiu, pentru că soluția actuală de a uh, emite vize D plus C nu se va mai aplica de la, din 5 aprilie 2010 încolo, care este data um, de aplicare a codului vizelor. De aceea e urgent să găsim o soluție. Conținutul raportului său este absolut satisfăcător pentru noi. Observăm că există o convergență de opinii clară cu rezultatele lucrărilor din Consiliu. Deci, în mod realist, putem considera că se va ajunge la un acord la începutul anului viitor. Serviciul nostru juridic a confirmat și el că cele opt săptămâni pentru consultarea parlamentelor naționale se aplică, chiar dacă propunerea a fost făcută înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Dacă îmi permiteți, aș, am avea aș, un uh, proiect de amendament care riscă să creeze un proiect de amendament riscă să creeze mai multe probleme decât să aducă soluție. E vorba de al patrulea amendament în legătură cu nivelul de protecție a datelor uh, în raport cu uh, datele din SIS. Ideea de bază a comisiei era ca titularii vizelor D să aibă aceleași drepturi și obligații cu cei ai, vize, al permiselor de ședere, fără a modifica substanța acestor drepturi și obligații. Înțeleg uh, de ce Parlamentul este îngrijorat uh, de aceste probleme de protecție datelor, dar am prevăzut un amendament în care se cere statelor membre să asigure respectarea unor standarde în ceea ce privește protecția datelor, în ceea ce privește SIS 1. E vorba de standarde hotărâte între timp pentru SIS 2, dar care încă uh, nu sunt aplicate. Trebuie să vedem dacă din punct de vedere juridic putem face acest lucru, dar în orice caz suntem gata să avem această reflexie în comun cu dumneavoastră, dar acum suntem reticenți în legătură cu acest aspect. În ceea ce privește biometria, datele biometrice, în momentul în care am avut o primă dezbatere pe acest subiect, mm, considerat în realitatea noastră de comisie că aici nu trebuie să instaurăm obligația introducerii biometriei în vizele de. Bineînțeles, este o idee de discutat pe viitor, să vedem um, dacă dorim să mergem în acest sens sau nu, dar deocamdată nu considerăm că lipsa elementelor biometrice în vizele de ar pune probleme serioase de securitate. Domnul Coelho a reamintit chiar problemele tehnice legate de introducerea unor chipuri uh, în uh, vizele uh, lipite în pașapoarte. Pentru că se riscă în practică să se creeze mai multe probleme și care ar um, împiedica persoanele respective să, căsător, să, să călătoresc, să-și exercite dreptul de a călători. Mulțumesc! Thank you, Mr. De Keuser. Has the Vă mulțumesc. Văd că reprezentanții Comisiei au ajuns între timp. Cel puțin cineva a, a ridicat mâna, dar mai întâi uh, cineva în numele președinției. Uh, mă numesc uh, Anne Gerberg și îmi pare foarte rău să vă spun că colega mea care este responsabilă pentru această temă este prinsă într-o, într-o ședință, însă eu uh, am venit aici pentru a îi transmite ei toate întrebările pe care le-ați uh, putea avea. Doamna președinte, o sugestie practică. Secretariatul s-ar putea asigura că toate întrebările care vor apărea în cursul dezbaterii foarte încinse, pe care cu siguranță o vom purta, vor fi transmise într-o manieră, în manieră scrisă și ne-ar plăcea ca colega dumneavoastră să ne transmită la rândul ei un uh, răspuns în scris. Se poate face? Da, se pare că da. Uh, bine, cine vrea să ia cuvântul pe această temă? Doamna Latford? Uh, vă mulțumesc că vin uh, aici în, față, în uh, numele doamnei Wittstrund, care nu poate veni însă la ședința aceasta. Uh, voi încerca însă să vă transmit care sunt opiniile ei și uh, sunt foarte încântată să vă spun, în primul și în primul rând, că domnia sa este de acord cu cele spuse de domnul Coelho. Uh, consideră că colegul Coelho a făcut o treabă foarte, foarte bună când vine vorba de aceste rapoarte. Și de asemenea, uh, domnia sa sprijină toate amendamentele prezentate de domnul Coelho, în special uh, cele privind protecția datelor datelor incluse în instrumentele SIS. Din păcate, în momentul de față, nu am uh, decât uh, avizul, uh, adică proiectul de aviz al uh, colegei pe care o reprezint, nu am amendamentele care uh, Uh, au fost prezentate în cadrul Comisiei Jurii, uh, în special uh, cel privind datele biometrice ar fi foarte important. Din păcate nu am aceste informații, însă vă cred pe cuvânt când, când spuneți care sunt dificultățile practice ale includerii acestor elemente în cadrul vizelor de lungă ședere. Știu și eu câte ceva despre această temă, dar nu prea mult. Sunt într totul de acord uh, cu, uh, cu argumentația prezentată în raport. La fel și doamna Wikström, care poate că este mult mai vehementă decât uh, sunt eu. Însă, după părerea mea, dați-mi voie să vă spun că este in, inacceptabil că resortisanții unui stat terț, care pot dovedi că uh, au dreptul de ședere pe, un, pe teritoriul unui stat membru nu se bucură de dreptul de a călători liber. Pen- și asta pentru că autoritățile competente nu-și fac treaba când vine vorba de uh, emiterea acelor per- permise de ședere. Și asta se întâmplă la 20 de ani după intrarea în vigoare a acordului uh, Schengen. Nu, nu este deloc uh, acceptabil uh, și dacă mă gândesc la uh, Uh, directiva 38 din 2004 privind um, libera circulație a cetățenilor europeni uh, devin și mai vehementă. Pentru că ne dăm seama că vizele de lungă ședere sunt mai uh, puțin permisive decât vizele de scurtă ședere în momentul de față, iar lucrul acesta este inacceptabil, este un aspect al birocrației mult prea încărcate din statele membre. Uh, Colega pe care o reprezint uh, uh, recunoaște că unele dintre propunerile comisiei în acest domeniu nu ar fi deloc uh, greșit depus în uh, aplicare. Însă, mai întâi de toate, trebuie să ne asigurăm că statele membre respectă, într-adevăr, stat, uh, legislația europeană. Uh, dacă ar fi făcut lucrul acesta de la bun început, nu ne-am afla, fi aflat în situația aceasta, pentru că dacă ar fi emis acele permise de ședere, în cazul în care ele puteau fi uh, Uh, uh, emise, atunci uh, discuția aceasta nu ar mai fi avut loc. Do- colega pe care o reprezint um, își dorește ca situația din diferitele, statele mem- din diferitele state membre să fie evaluată și în cazul în care acestea se fac vinovate de încălcări fragante, ele pot fi uh, judecate. În esență, toate încălcările pe care le putem discuta sunt, sunt mici, e drept, dar se acumulează și ar fi bine să punem sub acuzație statele membre care se fac o vinovate de astfel de încălcări, pentru că doar astfel putem pune capăt acestor practici, fie ele și mici, dar care, odată cuantificate, Uh, practic ne fac să înțelegem imensa problemă. Și uh, pe lângă birocrație mai există și această uh, lipsă de ra- raționalitate, lipsă de angajament al autorităților. Deci domnia sa dorește ca această propunere să nu ne facă să uităm care este de fapt responsabilitatea statelor membre și, ace- și anume aceea de a emite permise de ședere. Pentru că e clar, statele membre nu fac lucrul acesta în momentul de față. Uh, deci să nu, să nu uh, uităm să tragem la răspundere din punct de vedere juridic statele membre. Cam atât uh, dorea doamna să vă transmită și uh, în plus laudă munca raportorului. Doamna Iotova urmează acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să spun câteva cuvinte în calitatea mea de raportor din umbră pentru primul raport. Vreau mai întâi să mulțumesc raportorului, domnului Covedio, pentru tot ceea ce a făcut este crucial ca acest raport să fie adoptat înainte de aprilie 2012. Suntem uh, dispuși să ajungem la un acord în primă lectură pentru că aceste măsuri se poate să fie aplicate odată cu noul cod al vizelor la 1 aprilie. Dar cerem Comisiei un calendar clar în legătură cu publicarea omnibusului și dacă această măsură de consultare se va face în interiorul omnibusului. Și vreau să insist asupra introducerii da, în SIS a datelor fiecarei persoane care cere o viză de tip D pentru a verificări. Partea contractantă trebuie să țină cont de orice informație care există deja în sistem de către o altă parte contractantă. Iată, este amendamentul pe care aș dori să-l depun. Ceea ce, cel puțin așa văd eu lucrurile, dar putem să mai discutăm exact uh, formularea. Mulțumesc, domnul Tavares. Obrigat. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că mai întâi Nu trebuie neapărat să considerăm că sistemul va afecta negativ viețile oamenilor. În momentul de față, sistemul nu funcționează rapid și avem nevoie de decizii rapide. Grup, la grupul nostru a venit un student din Angola care dorea ca viza lui de Portugalia să fie transformată într-un permis de ședere nu neapărat unul uh, pe perioadă nedeterminată. Dar problema este că această persoană este confruntată cu restricții. Deci, cred că strategia raportorului este cea bună, trebuie să facem progrese, să ne asigurăm că că cele două regime, regimuri de vize funcționează independent. Trebuie să ne asigurăm că mobilitatea acestor persoane care au viză pe termen lung D plus C nu este afectată. Cred că aici se pune o problemă tehnică și anume faptul că aceste vize lipite în pașapoarte nu pot include cipuri cu date biometrice. După cum vedem noi lucrurile, oricum, nu e un lucru bun să punem această uh, vize biome- date biometrice. Aceste persoane au deja vize de term- pe termen lung în anumite state ale Uniunii. Nu trebuie să um, îi tratăm pe acești oameni ca și cum ar fi suspecți. Trebuie să existe suficientă încredere între statele membre pentru a accepta ideea că dacă cineva are viză pentru un stat membru, această persoană să poată fi, să poată merge, poate fi acceptată în orice alt stat membru al Uniunii. Trebuie să construim această încredere pentru a permite acestor persoane să se bucure de mobilitate. Aceasta este direcția în care merge raportorul și cred că are dreptate. Mulțumesc, domnule Tavares. Ultima pe listă este doamna Brinchevi-Ciute. Mulțumesc, doamnă președinte. Îl felicit pe domnul Coelio pentru o treabă excelentă și Cred că acest raport reflectă foarte bine dorința noastră comună ca acest document să fie aprobat cât de repede pentru că obiectivul acestui document este rezolvarea problemelor uh, cetățenilor țărilor terțe care se află pe teritoriul statelor noastre. Raportorul uh, a prezentat cazul ipotetic al unui student belgian, dar aș vrea să vă dau și eu un exemplu din Lituania. Un șofer de tir uneori nu poate să muncească pentru că nu poate să circule liber în zona Schengen. Foarte bine că în propunere vorbim despre permise de ședere și liste și vize pe termen lung ca fiind documente echivalente, dar cel mai important lucru nu este durata sau momentul în care posesorul unei vize D poate să călătorească în zona Schengen, ci principiul că această persoană trebuie să beneficieze de acest drept. În același timp, aș vrea să spun uh, că pe baza practicii statelor membre putem trage concluzia că uneori interesele politice au influența asupra um, emiterii acestor vize C plus D. Statele membre ar trebui să simplifice procedura de, emisie, de emitere a vizelor Schengen. Trebuie să vorbim și despre garan- garanțiile de securitate. Acestea trebuie să fie clare dar circulația cetățenilor țărilor terțe trebuie să fie simplificată. Comisia tocmai a spus că va respecta prevederile privind protecția datelor personale. Sper că așa se va întâmpla și în practică și aș mai vrea să spun că până pe 5 aprilie la anul trebuie să rezolvăm și vom rezolva toate problemele care mai sunt de rezolvat. Mulțumesc! Mulțumim! Rog raportorul uh, să tragă concluziile. Mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru observații Dacă îmi permiteți, aș vrea să dau un răspuns mai ales doamnei Iotova. Dânsa a spus că problema dânsei este mm, aceea legată de date în cadrul sistemului SIS. Uh, După cum doresc să vă amintesc că ideea nu este să introducem pe toți solicitanții de vize de în sistem. Ideea este uh, să verificăm înainte dacă solicitanții de vize D apar deja în fișierele din SIS. Deci, ideea nu este să introducem date în plus, ci să verificăm doar prealabil dacă un solicitant de viză D este sau nu în sistem. Facem acest lucru din motive de securitate, dar și din motive de protecția persoanelor, pentru că astăzi anumite persoane cu vize D sunt oprite la frontiere. Uh, uneori pentru că în SIS există o persoană cu același nume. Trebuie să evităm um, aceste situații. Și mai amintim un lucru. Înainte de a include o a accesului în spațiul Schengen, trebuie să verificăm dacă această persoană are sau nu deja o viză de deci, acționăm pe ambele căi și astfel sperăm că putem apăra libera circulație a persoanelor din țări terțe, dar protejăm și, în același timp, securitatea spațiului Schengen. Doamnă președinte, cred că ar fi bine ca Consiliul și Comisia să lucreze cu noi în aceste următoare două luni. Vom aștepta propunerile din partea Parlamentelor Naționale, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să continuăm eforturile pentru a ajunge la un compromis cu celelalte instituții, pentru că uh, dosarul nostru trebuie să fie pe cât posibil gata pentru a ajunge la un uh, acord în primă lectură. Raportorul și uh, raportorii din umbră sunt cu toții de acord că trebuie să luăm o hotărâre înainte de data de 5 aprilie și cât de repede, practic. Deci, încurajez Comisia și Consiliul uh, să coopereze cu noi. Dorim, oricum, să îmbunătățim securitatea, dar dorim și să ne asigurăm că datele sunt protejate cât mai bine și sperăm că Comisia Europeană ne poate, uh, poate da câștig de cauză propunerilor noastre în acest punct de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor! Presupun că Comisia și Consiliul uh, sunt de acord între ele și sper că lucrurile vor decurge bine în această cooperare interinstituțională. Din câte am înțeles, există un termen limit eh, pentru amendamente pe 18 ianuarie și că vom vota în comisie pe 4 februarie. Dacă aceste termene vă convin, așa rămâne. Și am încheiat aici acest punct de pe ordinea de zi. Dragi colegi, la ora 4, la ora 16, Domnul Alex Turk, președintele grupului de lucru articolului 29, va fi printre noi. Deci, pentru punctul următor avem 20 de minute la dispoziție. Deci, vă rog, uh, haideți să fim disciplinați și să vorbim foarte pe scurt, dar poate nici nu avem timp, nevoie de atâta timp. Urmează pe ordinea de zi migrarea de la SIS 1 la SIS 2. Mai întâi un schimb de opinii în legătură cu propunerile Comisiei, în legătură cu instrumentele de migrare de la SIS 1 la SIS 2 și dacă bine înțeleg, Și în legătură cu aceste propuneri uh, se va folosi procesul de codecizie. Dar mi se spune că uh, partea privind uh, al treilea pilon cade. Mai întâi dau cuvântul raportorului, care este tot domnul Coelho. Um, și apoi dau cuvântul Comisiei pentru a prezenta propunerile. Preciso Aș dori să amintesc colegilor faptul că suntem foarte dezamăgiți de întârzierile care au intervenit în legătură cu SIS-2. Pe 22 octombrie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție și în această rezoluție deplângeam aceste întârzieri. De ce? pentru că există o lipsă de informare în ceea ce privește informațiile referitoare la testele tehnice care au fost efectuate, informații pe care trebuia să le fi primit până acum. Repet, deci, iată că suntem îngrijorați de întârzieri. Și de asemenea ne îngrijorăm și din punct de vedere financiar. Sunt foarte multe sume investite în acest proiect. Și în final avem această răspundere, pentru că suntem uh, și autoritate bugetară. Există lucruri pe care nu le putem înțelege în propunerile pe care le-am primit în ceea ce privește acest transfer de la SIS 1 la SIS 2. Spre exemplu, această dată care a fost fixată, termenul de caducitate, nu este foarte clar. Comisia ne cere, de fapt, un cec în alb pentru totdeauna, pentru eternitate. Însă, mie nu mi se pare că acest lucru poate fi acordat. De aceea noi cerem să se introducă un termen limită pentru comisie, pentru că Parlamentul nu dorește să acorde cecuri în alb. Uh, dorește să însoțească tot acest proces cu un calendar, printr-un calendar precis și clar. Și toate aceste elemente trebuie să se afle sub supravegherea și monitorizarea Parlamentului. Noi suntem responsabili de temeiul juridic al SIS. Uh, Uh, și asta uh, în mod dublu, în calitate de forță politică și în calitate de autoritate bugetară. Trebuie să fim riguroși. De aceea nu putem să fim excluși din procesul de luare de decizie și până ce se va împlini această tranziție până la al doilea sistem 2, SIS 2, trebuie ca acest Parlament să fie informat și Parlamentul trebuie să emită un aviz favorabil înainte de acest transfer. Apoi, Nimeni dintre noi nu a obținut garanții asupra faptului că SIS-2 va exista așa cum se prevăzuse inițial, pentru că se așteaptă încă rezultatele testelor tehnice pentru a vedea dacă într-adevăr acest lucru funcționează sau nu. Și Uh, în cazul în care nu va funcționa, atunci poate că va trebui să găsim o altă soluție tehnică pentru SIS-2. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că soluția tehnică găsită pentru SIS-2 va fi oarecum diferită de cea determinată anterior. Deci va trebui să revizuim toate normele juridice care se vor aplica în așa fel încât să ținem seama de această nouă soluție te tehnică. De aceea, Comisia nu se poate ascunde în spatele acestei soluții tehnice pentru a lua toate deciziile referitoare aplicare la SIS-2. Văd că există acum uh, crearea acestui Consiliu de Administrație uh, al programului global, care include uh, experți din partea Comisiei acest Consiliu de Administrație al programului global, e bine, e păcat că nu a fost prevăzut încă de la bun început și am fi putut să evităm anumite probleme uh, în cazul în care am fi avut încă de la bun început o colaborare uh, cu experți din partea uh, statelor membre, uh, cu experți din partea Comisiei, în așa fel încât să evităm orice formă de rivalitate absurdă. Și în final, doamna președinte, Aș dori să precizez faptul că dacă proiectul SIS-2 nu se află într-o uh, poziție, uh, aș spune eu, în care să avanseze, e bine, atunci Parlamentul își rezervă dreptul de a cere Curții de Conturi Europene să organizeze un audit extrem de riguros asupra modului în care a fost gestionat proiectul SIS-2 și asupra implicațiilor financiare ale acestui proiect. Acum, în ceea ce privește tratatul de la Lisabona și consecințele acestuia, nu voi repeta ceea ce am spus deja adineauri, pentru că efectul va fi asemănător. Și în final, dacă îmi permiteți, aș dori să vă spun că tocmai am, am fost informat că um, ședința JAI din sânul Consiliului uh, a ratificat aceste încercări uh, tehnice, aceste teste tehnice și data fixată pentru aceste tehnice este luna mai 2010. În cazul în care nu se vor realiza aceste teste tehnice atunci, dacă nu există condițiile necesare pentru a realiza aceste teste, uh, până la finalul lunii ianuarie, atunci, din punctul nostru de vedere, asta înseamnă că rezultatele sunt negative în ceea ce privește concluzionarea, încheierea acestui proces de migrare de la SIS 1 la SIS 2 și cer Consiliului și Comisiei să ne dea precizări în ceea ce privește discuțiile care au avut loc. Mulțumesc, spune doamna președinte, mulțumesc domnule Coelio. Aș dori acum să invit Comisia uh, domnul Tudorașe să răspundă la uh, observațiile uh, domnului Coelio. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc mai întâi raportorului pentru prezentarea sa excelentă și sunt de acord cu foarte multe din observațiile sale, din rezervele pe care le-a exprimat. Însă, înainte de a merge în detaliul prezentării, știu că suntem presați de timp, deci voi încerca să fiu foarte succint. Însă, uh, cred că ar fi bine să avem o explicație și în ceea ce privește discuțiile de ieri și anumite informații să uh, vi le prezentăm, informații care deocamdată nu au fost prezentate de domnul raportor. Uh, Uh, ultima dată când vicepreședintele Barroso a prezentat în octombrie în uh, plen și a prezentat obstacole și dificultățile cu care se uh, confrunta Comisia pentru a realiza aceste teste tehnice ce trebuiau să fie realizate până la finalul acestui an, e bine, ca urmare a acestei prezentări am reușit să ajungem la un acord cu contractorii noștri, în așa fel încât să putem efectua aceste teste și odată ce testele uh, vor fi realizate cu succes, să putem trece de la uh, SIS 1 plus la SIS 2. Este adevărat că uh, s-a fixat data de 29 ianuarie pentru realizarea acestor teste, decizie luată în uh, Consiliul JAI de ieri. Dacă această dată limită nu este, rezerv, nu este respectată, atunci vom avea la dispoziție două luni de zile pentru a, ca și Consiliul să poată lua o decizie despre modul în care trebuie gestionat ulterior acest dosar. Acum, în ceea ce privește transferul, ce pot să vă spun? Contextul a fost deja prezentat de domnul raportor Coelho. Uh, transferul actual va expira în luna iunie, iar Consiliul a lansat o invitație foarte clară către Comisie pentru a instituționaliza întregul proces de monitorizare, de gestionare. S-a creat un grup de lucru la începutul anului și, într-adevăr, în această privință sunt de acord cu domnul Coelho. Uh, discuțiile din acest grup au fost foarte constructive, a îmbunătățit colaborarea, cooperarea între uh, cei care sunt implicați la nivelul managementului în program, a instituționalizat, a formalizat uh, aceste soluții. Deci era unul dintre mandatele în, încredințat în comisiei în iunie. Al doilea mandat era referitor la flexibilitatea legală sau temeiul legal care să permită acest transfer în cazul în care testele tehnice ar eșua. Am pregătit astfel amendamentele necesare pentru transfer, pentru migrație și, din punct de vedere tehnic, am preferat să introducem amendamente la un articol din text am să le analizez aceste amendamente rând pe rând. Mai întâi, flexibilitatea legală pe care am menționat-o mai devreme în ceea ce privește planul alternativ. Abordarea noastră a fost să și salut de altfel comentariile făcute în acest sens de domnul Coelho, pentru că mi se par foarte relevante. Deci abordarea noastră a fost în funcție de uh, avizul primit de la serviciul juridic, de la Consiliu și de la, în funcție de analizele pe care le-am efectuat până în iunie, uh, a fost că trebuie să considerăm toate aceste instrumente ca un set de funcționalități. Deci ne-am dorit o abordare funcțională, operațională în momentul în care am pregătit uh, documentul legislativ pentru acest dosar. Putem vedea aceste funcționalități ca un fel de umbrelă care trebuie să permită flexibilitatea necesară pentru soluțiile tehnice ce trebuie găsite în cazul în care testele tehnice se vor adeveri a fi uh, infructuoase. Am încercat să vedem care sunt instrumentele actuale în vigoare în ceea ce privește această migrare de la SIS 1 la SIS 2 și am încercat să determinăm care ar fi, uh, aș spune eu, calea legală pentru a putea face față dezvoltărilor tehnice, abordării tehnice. Poate vi se pare oarecum ciudat la prima vedere, însă în realitate avem toate referințele necesare la soluțiile de convergență și schimbând anumite elemente, reușim să obținem flexibilitatea de care aveam nevoie. Am plecat de la experiența practică a grupului de lucru care a fost înființat și analiza acestuia până în prezent, am introdus în text toate aceste prevederi. Acum, poate, dacă îmi permiteți, voi trece la partea cea mai importantă a documentului și am înțeles foarte bine îngrijorările exprimate de domnul Coelho. în momentul de față, încă nu știm care va fi drumul pe care va trebui să-l urmăm pe viitor, dacă va, acesta va fi încununat de succes sau nu. Va trebui să așteptăm până în ianuarie. Dar nu ne putem uh, permite să nu avem o soluție alternativă. Și atunci au existat discuții cu statele membre în cadrul Consiliului pentru a vedea cum anume soluțiile tehnice ce vor fi alese ar putea evolua. Și astfel am reușit să alegem o dată limită. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Domnul Enciu a cerut să ia cuvântul, dar vă rog foarte pe scurt. Da, voi fi foarte scurt ca raportor din umbră pentru această problemă. Uh, Ehm, și eu vreau să evidențiez munca domnului Coelho, care, ca de obicei, ne-a învățat cu lucruri numai la superlativ și aș vrea însă să aduc în discuție faptul că și acum, în discursul care l-am auzit, Comisia nu este în stare să propună o dată precisă în care să fim asigurați că acest proiect se va duce la îndeplinire. Tot timpul eh, ni se spune că vor face teste, dacă va reuși, sunt prea mulți dacă în ceea ce susține comisia, dacă va reuși textul, dacă va face, dacă va drige. Deci este foarte important ca comisia să hotărească niște termene clare și ferme pentru a aduce la îndeplinire această sarcină, ținând cont de foarte, multe, uh, fond, foarte multele fonduri care au fost cheltuite pentru acest proiect. De asemenea, eu aș vrea uh, să subliniez că Comisia trebuie să includă în propunerea către noi niște uh, puncte precise cu privire și în acest caz la protecția datelor personale ale cetățenilor, lucru care mie mi se pare de foarte mare importanță. Vom uh, lucra împreună cu domnul Coelho și cred că vom reuși să facem, uh, așa cum ne-au obișnuit, lucruri bune. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Nu? Atunci voi da cuvântul domnului raportor pentru a trage concluzii. Mulțumesc, doamna președinte. Nimic special de adăugat la această dezbatere. Mulțumesc tuturor pentru sprijinul de care au dat dovadă, mai ales din partea celorlalte grupuri politice. Poziția Parlamentului pe acest dosar este foarte clară. Avem nevoie de acest sistem Schengen a doua generație. Trebuie să creștem siguranța de care se bucură cetățenii noștri, cetățenii europeni și suntem foarte dezamăgiți din cauza întârzierilor Înțelegem că uh, e nevoie de anumite soluții tehnice pentru a realiza această migrare. Bineînțeles, sunt anumite aspecte propuse de comisie care nu ne plac, noi am înaintat amendamente și sperăm să putem vota acest document după ce vom primi și contribuții din partea Parlamentelor Naționale, pentru că în acest dosar trebuie să ținem seama și de opinia lor. Însă, deocamdată, nu prevăd probleme particulare. Uh, într-adevăr, uh, protecția datelor personale este de asemenea un element care trebuie să fie inclus în acest document pentru că este important. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații. Atunci, punctul următor de pe ordinea de zi este un schimb de vederi cu domnul Alex Turk, care este președintele articolului 29, grupului de lucru articolul 29. Domnule Turk, bine ați venit la lucrările uh, comisiei noastre, mai ales astăzi, astăzi, ziua în care intră în vigoare tratatul de la Lisabona, tratat care va schimba total situația în ceea ce privește protecția datelor. Deci, iată că suntem deosebit de interesați Uh, să vedem care este părerea dumneavoastră cu privire la protecția datelor în acest nou context. Aveți cuvântul. Merci de, Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc pentru această invitație la acest schimb de opinii. Aș fi vrut să precizez încă de la bun început uh, faptul că Uh, e oarecum în nume propriu că mă exprim aici. Într-adevăr, mai sunt încă președinte al acestui grup de lucru, articolul 29, doar pentru câteva zile încă. Însă motivul pentru care nu vom mai fi președinte, vi-l voi explica imediat. Am hotărât să nu mă prezint din nou în, pentru acest post și profit deci de ocazia aceasta pentru a încerca să ușurez munca celui care va fi succesorul meu. Uh, și voi încerca să vă explic ce anume nu funcționează. Însă e o opinie personală. Uh, vă voi uh, argumenta acest lucru, e vorba de o părere personală, nu e în numele uh, întregului grup de lucru, articolul 29. Cum să vă spun, eu, ceea ce vă voi prezenta e ca un fel de testament, dacă îmi permiteți expresia. Aș dori să vă spun cam cum văd eu lucrurile în momentul de față, pentru că de 17 ani de zile lucrez pe această temă a protecției datelor personale, mai întâi în calitate de parlamentar în Paris și apoi de 2 ani de zile în cadrul acestui grup. grup. Și ceea ce mi se pare dificil uh, este să găsim cele mai bune modalități pentru ca acest grup de lucru să poată evolua în modul cel mai bun. Prima observație. Se uită de multe ori faptul că această chestiune a datelor personale este mult mai importantă decât pare la prima vedere, pentru că uh, aici e vorba de fapt de democrație. Și Uneori se crede că democrația, de fapt, e uh, legată doar de transparența de care dă dovadul guvernul. Dar nu uitați că există anumite fișiere. În al doilea rând, Uh, ar trebui ca cetățeanul să nu devină străveziu, transparent față de autorități. Să, poate și el să aibă o anumită intimitate. Deci rolul unei instituții ca uh, aceasta, grupul de lucru articolul 29, este de a face presiuni pentru a putea menține acest echilibru. Uh, transparența guvernului depinde mai mult de grupul de lucru care se uh, ocupă de chestiunile polițienești, de fișierele polițienești, de cooperarea polițienească și așa mai departe. Deci eu am să vă prezint care este sfera noastră de acțiune în grupul nostru de lucru, articolul 29. Ceea ce mă neliniștește, și asta în mare majoritate a statelor uh, membre, dar nu numai, e acea dublă trasabilitate. Intrăm într-o societate, o societate, așa zis, digitală, în care ansamblul cetățenilor, și nu numai în Europa, vor fi în mod sistematic, dacă vor sau nu, uneori sunt de acord, uneori nu sunt de acord, uneori știu unor nu sunt la curent, vor fi deci urmăriți, ascultați, văzuți și asta de la distanță. Deci e o trasabilitate, aș spune eu, în timp și se, acest lucru se leagă de asemenea și de anumite rețele. Spre exemplu, ieri a existat o audiere uh, Uh, referitor la reprezentanții uh, rețelei sociale. Cum anume ca o, se poate face ca o persoană de 18-19 ani care spune anumite lucruri, care scrie anumite lucruri pe internet, să își poată regăsi libertatea și anume să nu fie urmărită pe veci din cauza unor cuvinte, unor atitudini pe care le-a avut la un moment dat. Deci aici e vorba și de libertate de exprimare, de capacitatea de a crește, de a evolua, de a își schimba modul de gândire. Deci aici discutăm despre rețele și ne dăm seama că pierdem treptat această libertate de exprimare. Un alt exemplu. Ce se întâmplă pe uh, motoarele de căutare pe uh, internet? Există aceeași problemă e acea trasabilitate, trasabilitate în timp și din nou intervine libertatea de exprimare. O altă formă de trasabilitate este cea în spațiu. Are o dimensiune fizică, spre exemplu, tot ceea ce se referă la videosupraveghere, la biometrie, la videolocalizarea anumitor persoane și cât de curând recursuri la nanotehnologii. În aceste cazuri, individul este urmărit este ascultat, este localizat de multe ori nu știe acest lucru și se ajunge la o formă de trasabilitate fizică, iar, după părerea mea, activitatea uh, este o activitate socială. Faptul că te exprimi, că circuli, este o activitate socială care este deosebit de importantă. Și dacă în toate acțiunile pe care eu le întreprând, personale, acțiuni personale, acțiuni sentimentale, eventual acțiuni sexuale, acestea pot fi supravegheate, monitorizate, ce mai rămâne mie ca libertate? Și de aceea doresc să insist asupra faptului că protecția datelor personale nu este doar o chestiune tehnică, ci e o chestiune care se află în miezul, în inima modului în care evoluează societatea noastră. Pentru că, de fapt, e un mecanism care ne va permite să continuăm să trăim mai mult sau mai puțin fericiți împreună într-o societate digitalizată. Și e un aspect foarte puțin cunoscut. De aceea am venit astăzi să vă explic în fiecare zi, cu fiecare zi care trece, de fapt, nu facem decât să întărim aceste uh, temeri, pentru că mi se pare că nu suntem prea bine înțeleși și am văzut în foarte multe instanțe, uh, am fost considerat ca un fel de iluminat cu idei ciudate, dar vreau să vă explic faptul că e un ansamblu de factori, de elemente care uh, vor face că într-o bună zi toate acestea se vor întoarce împotriva noastră și vom constata prea târziu că societatea s-a schimbat și că nu ne-am dat seama. Există o analogie cu protecția mediului și protecția mediului în calitate de planetă și protecția mediului a nostru, mediul nostru personal în care evoluăm. Cu toți avem un fel de patrimoniu în care înscriem activitatea noastră, identitatea noastră, Uh, de multe ori acest patrimoniu este încălcat, este nerespectat și nu se poate întotdeauna reconstitui. De aceea cred că trebuie să ne inspirăm din această luptă de protecție a mediului, în așa fel încât să aplicăm măsuri simulare, similare și la protecția noastră, a vieții noastre private. Și există răspunsuri, există soluții. Uh, un răspuns ar fi mai întâi unul tehnologic. Gra datorită tehnologiilor vom putea găsi modalități. În al doilea răspuns, acțiunile organizate de către statele membre, acțiuni de natură judiciară, de control, uh, instaurat de diferite instituții uh, din cele 27 de state membre. De asemenea, un alt răspuns îl putem găsi în studiile de impact pe care le uh, organizează parlamentele naționale. Uh, foarte puține parlamente naționale organizează în mod real studii de impact înainte de a lansa noi proiecte de fișiere, de baze de date, proiecte tehnologice, așa cum vă spuneam. Un alt răspuns ar putea găsi și la nivelul pedagogic. Pentru că cetățenii noștri trebuie să fie conștienți de această problemă. Ei trebuie să fie educați în acest sens, mai întâi tinerii, în așa fel încât să fie capabili să-și recâștige uh, posibilitatea de a face o anumită alegere în cunoștință de cauză în momentul în care utilizează tehnologia. Bineînțeles, autoritățile, spre exemplu în Madrid, acum câteva săptămâni, au făcut eforturi în acest sens uh, au fost la această ședință prezente în jur de 80 de delegații și am reușit să cădem de acord asupra unor proiecte, unor principii fundamentale și asta a reprezentat o muncă imensă. Însă nu e decât o primă etapă. După care urmează etapa următoare, care va fi mai grea și mai îndelungată și va cere mult mai multă voință politică și anume recunoașterea unei valori juridice constrângătoare, obligatorii. Poate că va trebui să mergem către crearea unor instituții, organisme internaționale la cel mai înalt nivel, însă asta va dura ani de zile. Iar până ce vom realiza acest lucru, tehnologiile se vor dezvolta. Și în final, anumite instituții vor avea, organisme vor avea un rol de îndeplinit, printre care și uh, articolul 29, organismul pe care îl prezidez eu. Noi ar trebui să avem în ziua de astăzi trei misiuni. Prima este următoarea. Trebuie să răspundem la anumite cerințe, cereri înaintate de către Comisia Europeană referitor la anumite documente și sunt convins că facem cu toți o muncă de calitate pentru a da anumite avize, recomandări, uh, face propuneri și așa mai departe. Apoi mai avem și o misiune de uh, inițiativă. Nouă ne revine sarcina de a lua anumite inițiative în momentul în care constatăm că ansamblul organizațiilor ISO la nivel mondial introduce anumite norme și prevederi care se bazează doar pe ideile din partea APEC și din partea OCDE fără niciun fel de uh, uh, referire la directivele europene. Bineînțeles că asta ne trezește la realitate și de atunci ne întrebăm cum se poate așa ceva. E clar că există dificultăți, însă sper că treptat vom reuși să avem și noi un cuvânt de spus. Mai există și o a treia misiune. Grupul nostru ar trebui, deocamdată nu are timp, nu are posibilitatea de a face acest lucru, dar grupul nostru ar trebui să joace un rol și față de uh, uh, state față de autoritățile de control. Există o disparitate Uh, între diferitele state membre ale Uniunii Europene în acest domeniu. În anumite state membre, autoritatea de control are un adevărat, o adevărată putere de control, în alte state membre se ocupă doar de partea informatică. Altele au dezvoltat anumite politici axate pe educație. Da, inițiative absolut legitime, dar întrebarea este să vedem oare nu ar trebui să mergem și mai departe și să facem în așa fel încât ansamblul statelor membre să utilizeze toate toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Și cred că acest grup, articolul 29, are un rol de îndeplinit. Deocamdată nu-l îndeplinește pentru că nu a fost fixat în statute. Ceea ce mă neliniștește este lipsa de resurse, de mijloace. E o lipsă acută și spun asta în momentul în care părăsesc această președinție a grupului și o părăsesc tocmai din aceste motive. Și îmi pare rău de asta. Încerc să fac un serviciu, un bine uh, următorului președinte. Aș fi putut, bineînțeles, nu am timp să fac asta, dar aș fi putut să, uh, să evoc foarte multe dosare, precum SWIFT și altele. Dar pentru a face față unor astfel de dosare, bugetul de care dispunem este aproape nul. De fapt, nu avem bugete. Și aș vrea să știu cum un organism ca al nostru poate să dezvolte eh, misiuni de expertiză, misiuni sub formă de audieri, să organizeze ședințe de lucru în diferite locuri, să organizeze vizite la fața locului fără să dispună de buget. De fiecare dată, când vrem să întreprindem ceva, trebuie să cerem mijloace Uh, spre exemplu, misiune de expertiză până în prezent n-am avut ocazia să le facem, dar cum am putea să ne desfășurăm munca noastră dacă nu dispunem de un minim de autonomie uh, financiară? Astăzi, spre exemplu, am făcut un calcul. În comisia noastră uh, din Parlamentul uh, Franței, sper că nu vor fi prea mulți francezi în sală care îmi vor face reproșuri apoi, uh, nu avem buget suficient. Și uh, articolul uh, 29 pentru cei 12 ani în care am fost eu președinte a costat ceva la modul de 150.000 de euro. E incredibil. E posibil oare ca o țară uh, membra Uniunii Europene mai mică să uh, obțină președinția unui astfel de grup? Nu! Și asta din punct de vedere bugetar. Pentru că e nevoie de buget. Și asta mie mi se pare absolut inadmisibil. Și, în concluzie, bineînțeles, rămân la dispoziția noastră pentru a răspunde la întrebări, dar, în concluzie, aș dori să vă spun că de multe ori ne-am neliniștit uh, văzând cum se derulează lucrurile. Spre exemplu, s-a cerut un audit referitor la organismul nostru și am răspuns, bineînțeles, la toate întrebările auditorilor. Dar Vreau să vă mărturisesc că am fost destabilizat în momentul în care am văzut aceste întrebări. Eu nu sunt un începător. Am citit aceste întrebări și mi-am dat seama că, de fapt, ceea ce vroiau să vadă cu ocazia acestei audit, să vadă ce anume nu funcționează. Și m-am întrebat, oare nu cumva acest audit era organizat tocmai pentru a demonstra că organismul nostru nu funcționează și deci pentru a pune sub semnul întrebării legitimitatea existenței sale. Și mi-am pus această întrebare. De ce dintr-o dată uh, mi se pun astfel de întrebări? Și mi s-a răspuns, auditul dumneavoastră va fi unul foarte pozitiv dacă dați uh, uh, uh, auditorilor mijloacele pentru a-și realiza munca. Pot să vă spun de asemenea și profit de ocazie pentru a spune acest lucru, pot să vă spun de asemenea că am fost foarte surprins să constat că Comisia Europeană vis-a-vis de această chestiune vitală a directivelor europene, pentru că sunt foarte multe piste de reflexie care au fost lansate în acest sens, e bine, Comisia a făcut totuși apel, așa cum ați constatat, la un comitet de experți compus din patru reprezentanți, fie din partea Statelor Unite și doar un singur european. Și noi am fost cei care am reacționat în mod foarte energic pe lângă comisie, uh, în așa fel încât să trecem la un alt model Astăzi am uh, încheiat un aviz deosebit de important, deosebit de detaliat și va fi curând uh, transmis publicului. Uh, l-am finalizat, îl vom transmite și comisiei. Uh, și constat că a trebuit să reacționăm în mod violent uh, pe marginea acestui punct, tocmai pentru a explica că dacă în Statele Unite mâine s-ar pune întrebarea trebuie oare modificată da sau nu legislația americană, aș vrea și eu să văd dacă se va face apel la un comitet compus din patru europeni și doar un american. Mi se pare incredibil. Uh, am senzația de fiecare dată că pur și simplu încercăm, ne zbatem din neputeri să rămânem cu capul la suprafața apei. Adică asta înseamnă că nu suntem conștienți în instanțele europene de caracterul eminamente crucial al acestor chestiuni de care, de fapt, suntem competenți, nu? Iată impresiile pe care doream să vi le împărtășesc. Subliniez încă o dată că sunt impresii pe care le exprim din punctul meu de vedere personal, nu sunt uh, impresii uh, pe care le exprim uh, din partea grupului de lucru pe ansamblu și în ceea ce mă privește, am considerat că era bine să vă împărtășesc toate aceste nelinii și temeri și vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Suntem întotdeauna dispuși să oferim un umăr, să vă oferim un uh, umăr pe care să plângeți. Sunt încântată de pasiunea de care ați dat dovadă și ținând cont de faptul uh, că sunt ultimele dumneavoastră zile de președinție, trebuie să recunoaștem că plecați așa uh, după ce ați spus tot ce vă stătea pe inimă. Sunt uh, sigură că mulți dintre colegii din comisia aceasta sunt într totul de acord cu dumneavoastră, pentru că îngrijorările căr- cărora le-ați dat uh, glas sunt cele vehiculate de ani și ani de zile în cadrul Comisiei Libe și sperăm că tratatul de la Lisabona ne va oferi instrumentele necesare pentru a uh, soluționa toate aceste nemulțumiri. Însă, bineînțeles, depinde totul și de noi, pentru că trebuie să dăm dovadă de voința necesară, de anduranța necesară pentru a face față față Comisiei și uh, Consiliului. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Brooks. În Regatul Unit, uh, o nouă lege stabilește că toate vizitele pe anumite pagini de internet trebuie să fie stocate sau informațiile cu privire la acestea trebuie să fie stocate timp de 2 ani de zile. Uh, bineînțeles, mulți dintre domnul Domnule uh, Brown, se pare că există o problemă cu, cu această cască. Uh, doamna președintă, ați putea începe de la uh, zero? Da, cum să nu. Așadar, în 2007, uh, în Regatul Unit s-a promulgat o nouă lege, conform căreia toate accesările unor pagini de internet trebuie să fie stocate timp de 2 ani de zile. Asta înseamnă că guvernul știe care sunt părerile politice ale cetățenilor. Bineînțeles, au existat o serie de funcționari care nu au fost de acord cu această lege, însă în momentul de față se tem pentru cariera lor. Democrația depinde de libertatea de asociere, nu doar cea fizică, ci și uh, cea privind asocierea ideilor. Odată ce această libertate este limitată, atunci e clar că drepturile democratice democratice nu rămân decât o carcasă goală. Aș dori să aflu părerea noastră cu privire la acest lucru. Doamna Sarah Lutford acum. Sunt și eu de acord cu dumneavoastră, doamnă președinte, când uh, spuneți că ați fost încântată de prezentarea pe care tocmai am auzit-o. Cred că trebuie să luăm în serios declarația domnului Turk, pentru că domnia sa spune că pleacă tocmai pentru că acest grup de lucru nu se bucură de finanțarea necesară. Trebuie să recunosc, să-mi recunosc limitele, pentru că eu porneam de la premisa că acest grup de lucru nu primește niciun fel de linie de finanțare din partea Uniunii Europene Europene. Îmi dau seama acum, eu uh, credeam că există o linie bugetară și pentru acest grup de lucru. Ei, acum aflu că acest grup de lucru încearcă să colecteze fonduri din partea statelor uh, membre care sunt dispuse să facă aceste donații. Se pare că autoritățile franceze au fost singurele care au reușit să găsească niște bani uh, necesari pentru a susține acest grup de lucru. Uh, și, uh, după cum spuneam, Franța se pare că a fost singurul stat care a putut face lucrul acesta, care a putut găsi aceste fonduri. Uh, toată această situație este <laughs> complet inacceptabilă. Nu știu care este poziția Uniunii Europene, însă cred că la următorul exercițiu bugetar ar trebui să ne gândim la, și la finanțarea acestui grup de lucru. Analogia pe care o, fă, asociați cu uh, protecția mediului înconjurător mi se pare una cât se poate de corectă. În momentul în care situația devine incontrolabilă, e clar că ea nu poate fi făcută reversibilă prea ușor. Tot ce putem face este să încercăm să limităm daunele, pagubele făcute. În al doilea rând, uh, sunt uh, de acord cu dumneavoastră că această situație, acest moment este unul crucial, critic în ceea ce privește invadarea spațiului intim. Mi se pare uimitor uh, însă, uimitoare însă dorința sau disponibilitatea tinerilor de a-și risca practic viitorul când vine vorba de această acest Uh, când vine vorba de stocarea informațiilor referitoare la, la ei. Uh, încet, încet îmi dau seama că renunțăm la orice idee de intimitate și uh, facem asta de bunăvoie, ceea ce mă îngrijorează. În ceea ce privește resursele pentru acordate autorităților care se ocupă la nivel național de protecția datelor, după părerea mea, Comisia și, în paranteză fie spus, nu știu care e situația de fapt, uh, Uh, așadar, Comisia a dorea la un moment dat să pună sub acuzare Regatul Unit pentru că Guvernul Național nu acorda fondurile necesare acestei autorități din Marea Britanie. Nu știu dacă lucrul acesta s-a întâmplat neapărat sau, sau nu. Uh, prin urmare, nu știu uh, în ce etapă s-a a ajuns această dezbatere, însă e clar că putem să uh, să punem capăt acestei situații uh, înregistrate în unele state membre. Îmi dau seama că Comisia luptă pe multe fronturi, încearcă să tragă la răspunde statele care nu uh, și-au uh, asumat responsabilitățile care le revin. Însă, practic, uh, asta este situația. Trebuie să le tragem la răspundere. Iar în ceea ce privește autoritățile responsabile pentru protecția datelor la nivel național, acestea trebuie, conform tratatelor în vigoare, să fie sprijinite de către guvernele naționale. Poate că Uh, în ceea ce privește uh, finanțarea la nivelul Uniunii Europene a acestui grup uh, de lucru, s-ar putea ca noi, Parlamentul European, să nu avem puterea necesară pentru a impune o lege, o linie bugetară, însă ar fi bine să ne uităm la situație. Doamna președinte, înainte de a da cuvântul domnului Ernst, cred că ar fi bine să primim câteva explicații clare pe această temă. Pentru că dacă eu am înțeles corect, acest grup de lucru este practic uh, face practic obiectul unei părți a bugetului uh, Comisiei Europene. Așadar, Comisia Europeană pe plan intern trebuie să ia decizia de a oferi mai multe fonduri, de a facilita practic activitatea grupului de lucru uh, pe articolul 29. Eu ce, vă cer acum confirmarea. În al doilea rând, o a doua clarificare pe care o solicit este următoarea. dacă uh, președintele acestui grup de lucru vine dintr-un anumit, dintr anumit stat membru, să înțeleg că respectivul stat membru uh, finanțează activitatea grupului de lucru. Am înțeles bine? Grupul G29 a fost creat conform directivei articolului 29. Este o instituție puțin deosebită are un statut uh, de, diferit de alte grupuri de lucru, dar, bineînțeles, trebuie să-și aducă contribuția la luarea de decizii și acțiunile comisiei. Deci, dacă uh, cineva ar trebui să-l financeze, comisia este aceea. Doresc să vă mai spun că, de exemplu, a trebuit să organizăm ședințe de lucru în legătură cu problemele legate de anumite reguli, um, un subiect foarte important pentru noi și subiect uh, important pentru toate întreprinderile din lume astăzi. Am organizat uh, aceste întâlniri. Eu i-am primit pe comisar, m-am ocupat de interpretare. Nu s-a prevăzut nimic pentru noi, nici sală, nici uh, niciun fel de infrastructură și am făcut-o totuși în calitatea mea de președinte. Am recrutat personal pentru uh, Um, a urmări activitatea acestui uh, grup. Avem o echipă performantă, uh, nu pun în cauză capacitatea acestor persoane. Dar, în orice caz, nu avem suficiente mijloace. De exemplu, anul trecut, uh, din 5 sesiuni de două zile, trei au fost reduse la o zi pentru că nu avem sală la dispoziție. Rezultatul este că Chiar astăzi am uh, plecat de la reuniune și sunt sigur că nu vom termina lucrurile. Suntem în întârziere pentru că nu avem suficient timp, uh, spațiu și așa mai departe. Iată, sunt lucruri, după părerea mea, ușor de rezolvat, care ne-ar permite să ne achităm de uh, sarcinile noastre mult mai bine. Am, se vorbea de Swift adineauri. Acolo lucrurile sunt și mai dificile. Nu e o problemă de mijloace, ci de faptul că nici măcar nu am putut să ne implicăm suficient uh, în chestiunea SWIFT. Mulțumesc. Propun ca mâine dimineață, când îl vom avea alături de noi pe domnul Jonathan Falls, să punem în discuție această temă. Să sperăm că el va fi dispus să oferă mai mult sprijin. Doamna Ernst urmează acum. Vă mulțumesc foarte mult. Acolo unde nu există resurse, există întotdeauna posibilitatea de a nu pune în aplicare toate activitățile propuse. Prin urmare, există șansa de a nu uh, reuși să faci tot ceea ce reușești. Pe de altă parte, însă, lipsa resurselor financiare ar putea uh, sprijini inovația, creativitatea. Cred că mâine ar trebui să discutăm uh, cu privire la acest grup de lucru. Trebuie să ne gândim cum am putea finanța acest grup, grup de lucru, însă în același timp trebuie să discutăm despre competențele care îi revin acestui, acestui grup uh, de lucru și care este posibilitatea de a întări uh, importanța grupului de lucru. Pentru că e necesar ca aceste grupuri de lucru care cu cuprind foarte multă competență, uh, să aibă mai multe de spus. Dați-mi voie să vă spun ceea ce se întâmplă în momentul de față. E paradoxal. Pe de o parte avem SWIFT. Știm că acest acord a fost încheiat uh, fără a fi uh, noi, membrii Parlamentului, consultați. Ni s-a nu ni s-a dat șansa de a vota cu privire la acest acord, iar acest acord, practic, uh, Uh, nu face altceva decât a oferi posibilitatea de a transfera o serie de date in bancare cu privire la indivizi. Nu știm exact ce se întâmplă și unde ajung aceste date uh, uh, furnizate, cetățenii nu știu ce se întâmplă, problema este, este subestimată și nu ajungem să discutăm despre ea decât în momentul în care se întâmplă ceva, apare ceva catastrofal abia în momentul respectiv indivizii uh, își dau seama că sunt discriminați, că drepturile lor nu sunt respectate. Iar uh, aici, în cadrul Parlamentului European și referindu-mă la intervenția domnului uh, Turk, um, îmi dau seama cât de mare este pericolul ca cetățenii să se trezească cu cine știe ce, ce corvoade pe, pe spinare Așadar, în cadrul acestui, acestei case a Parlamentului Europe, European, trebuie să ne gândim la tratatul de la Lisabona, de asemenea, care nu știu în ce măsură protejează datele personale. Și acum este important, este, este, vine întrebarea mea. Dacă uh, Într-adevăr, tratatul de la Lisabona va duce la creșterea importanței datelor personale. E clar că aceste grupuri de lucruri nu vor mai fi suficiente pentru a acoperi toate problemele care ar putea apărea. Și în acest caz, care sunt organismele care ar trebui să fie create la nivel european pentru a face față uh, poverii? Doamna președintă, mai există colegi care doresc să ia cuvântul? Nu? Atunci dați-mi voie să adresez propria mea întrebare. Uh, mai întâi de toate, însă, un comentariu vorbeam despre necesitatea de a oferi mai multe resurse acestui grup de lucru și de asemenea autorităților care se ocupă de protecția datelor. Ei, în acest context îmi dau seama că uh, întreprinderile, companiile sunt cele care înțeleg mult mai bine ce se întâmplă. În, ultimele cinci, uh, în ultimii cinci ani uh, companiile au început să investească din ce în ce mai mult în protecția datelor personale. Așadar, companiile finanțează astfel de activități, însă autoritățile publice nu fac același lucru. Un lucru, aspect total paradoxal. În al doilea rând, uh, cu privire la autoritățile naționale de protecție a datelor. Deci, pe lângă resursele legate de buget, uh, personal, etc., um, îmi dau seama că mai există o altă problemă și anume nu au uh, puterea aceste autorități să-și impună punctul de vedere. În Olanda, spre exemplu, autoritatea uh, responsabilă poate să impună anumite penalități uh, financiare. Uh, însă acestea sunt foarte, foarte mici. Prin urmare, nimic nu se întâmplă. Și acum întrebarea mea. Considerați, considerați că um, aceste autorități la nivel național ar trebui să aibă puteri mai sporite? Și în al doilea rând, am fost uimită de ceea ce ați uh, spus cu privire la standardele ISO. Sper că nu v-am înțeles bine. Dumneavoastră spuneați că aceste standarde ISO se bazează, sunt elaborate pe baza principiilor OCDE și uh, a altor uh, organisme care, fără a se lua în considerare însă standardele europene. Dacă am înțeles lucrul acesta corect, atunci e clar un subiect de, dis- un subiect de discuție uh, cu Comisia. Uh, propun ca această comisie, comisia noastră, comisia LIBE, să decidă um, punerea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral adresată comisie, comisiei europene. Am uh, militat ani și ani de zile pentru uh, convergența standardelor la nivel mondial, am încercat să promovăm propriile noastre standarde și acum îmi spuneți, îmi dați această veste proastă. Vă pot ruga să ne răspundeți la aceste întrebări? În legătură cu prima întrebare. Nu doresc să judec eu aici uh, un text din afacerile interne ale Regatului Unit, dar uh, pentru a răspunde domnului deputat, e vorba aici de reținerea datelor. Pentru noi este un element foarte important, o problemă care se pune în legătură cu aceste fișiere uh, pe rețele, uh, rețelele sociale, pe motoarele de, de căutare. Anul trecut am publicat în martie sau aprilie o recomandare și apoi o audiere a motoare, reprezentanților motorilor de, de căutare. Problema reținerii datelor este prioritară pentru că e vorba aici la dreptul la uitare. În societatea în care, spre care ne îndreptăm, calculatoarele au memorii atât de mari încât acestea niciodată nu vor uita nimic, așa cum uită creierul uman. Și dacă nu am uitat nimic din trecut, cred că viața ar deveni absolut imposibilă. Deci viața e posibilă tocmai pentru că acest trecut nu este totdeauna prezent să ne sufoce. Deci, calculatoarele nu uită niciodată. Noi, cei care trebuie să stăpânim tehnologia, trebuie să impunem reguli pentru ca datele să nu fie păstrate prea mult, tocmai pentru a menaja acest drept la uitare, care să ne permită anumite suplețe. Este o chestiune absolut fundamentală și luptăm împotriva termenelor prea lungi. Am avut discuții cu reprezentanții motoarelor de căutare pentru a le spune că, după părerea noastră, șase luni este termenul maxim de reținere a datelor. Unii cred chiar că este de deja prea mult. Și avem în continuare discuții cu motoarele de căutare care consideră că 9 luni ar fi uh, termenul minim acceptabil. Deci, iată, această durată de păstrare a datelor personale este un subiect de discuție foarte important. În ceea ce privește bugetele, doamna deputată a făcut referire la faptul că ne aflăm într-un moment critic. Într-adevăr, vorbeam despre concetățenii noștri tineri și așa mai departe. Nu trebuie să uităm că unul dintre cei mai mari adversari ai noștri, cei care ne ocupăm de protecția datelor, este faptul că majoritatea persoanelor reacționează spunând, eu n-am nimic de ascuns, nu-mi reproșez nimic, sunt major vaccinat și pot să-mi uh, exprim uh, acordul liber și în cunoștință de cauză, dar astea sunt doar vorbe, pentru că acest acord se analizează în mod foarte relativ cum o persoană poate să-și dea acordul uh, liber și în cunoștință de cauză, dacă persoana însă și în cadrul unei ierarhii nu este liberă sau și nu cunoaște totul. Deci, de ce nu mă jenează să, mă, să fiu supravegheat de camere video, să mi se ia accentele, uh, amprentele și așa mai departe? Cei care uh, nu trebuie să confundăm inocența și cu intimitatea. Uh, unii spun, pot să, dacă sunt cu soția, uh, pot să fiu supravegheat, dar dacă, mă, dacă sunt prins cu altcineva, uh, nu aș mai fi, uh, mi s-ar putea reproșa ceva. De eu cred că toate persoanele ar trebui să fie supravegheate la fel, fie că sunt alături de soție, fie că sunt alături de altcineva. Deci, fiecare are dreptul la intimitate, indiferent ce se întâmplă. Uh, deci eu vreau să am dreptul meu la intimitate, fie că sunt cu soția, cu prietenii, cu copii și așa mai departe. Nu vreau să fiu văzut, uh, monitorizat fără consimțământul meu, chiar dacă nu am nimic uh, să-mi uh, reproșez. Dar din punct de vedere pedagogic este foarte greu de explicat acest lucru. Eu sunt profesor universitar, am studenți de 18-19 ani și când ne spun asta, pufnesc în râs pentru că consideră că este o, o perspectivă asupra problemei învechită. Ei ne spun, pe noi nu ne deranjează. Deci cred că trebuie să educăm publicul ca, pentru ca să conștientizeze că intimitatea este un lucru extrem de important la care nu trebuie să, să renunțăm niciodată. în legătură cu tratatul de la Lisabona. Este alt mesaj uh, pozitiv pe care trebuie să-l transmitem cu toți împreună. Odată cu intrarea lui în vigoare, toate aceste probleme pot uh, fi rediscutate. Rolul, uh, de exemplu, um, grupului 29 trebuie revizuit pentru că după repartizarea, noua repartizare pe piloni, grupul nostru și noul grup pentru activități polițienești, cred că vor fi reevaluate. Eu sper că cu această ocazie vor, activitatea lor va fi redimensionată înspre mai bine, nu înspre mai puțin. Poate trebuie creat un grup mai larg, nu știu. Ne putem gândi la aceste lucruri, dar oricum lucrurile nu pot să continue așa cum, cum merg astăzi. Este o zi simbolică astăzi pentru a spune așa ceva. În legătură cu swift nu voi intra în detalii tehnice și juridice pentru că nu avem timp și din motivul că noi am uh, conștientizat realitatea problemei cu ochii pe hârtie doar astăzi. Uh, și acest lucru um, este grav din punctul meu de vedere. I-am interpelat pe cei care aveau ceva de spus în acest domeniu, dar în această dimineață, în fața grupului G29, am rezumat astfel situația. Mai întâi, s-a făcut un raport de experți europeni care au fost în Statele Unite și în acest raport ne-a spus care este punctul lor de vedere privind situația și acest raport uh, a fost uh, considerat uh, secret, deci nu l-am citit și a fost dat publicității doar un raport de 3-4 pagini de sinteză care ne l-a fost cu chiu cu vai dat după ce l-am solicitat de mai multe ori. Era o dezamăgire. Ni s-a spus că raportul complet este secret? Dar chiar în ziua în care mi s-a spus că e secret, mi s-a spus, da, dar totuși uh, puteți să-l citiți pe cutare site internet, lucru paradoxal. Și acum ni se spune că uh, s-a ajuns la un acord, uh, am notat, dar are o anexă confidențială. Deci, iată, lucrurile nu sunt clare sunt prea multe, e prea mult secret și asta nu ne permite să um, identificăm suficient de bine lucrurile. Dar oricum, un lucru e clar, e vorba de un acord provizoriu și sper că în următoarele luni vom face tot ce ne va sta în putință pentru ca protecția datelor personale să aibă de câștigat. Grupul nostru oricum nu contestă conceptul pentru că nu, nimeni nu poate să-și închipuie că am fi împotriva luptei antiteroriste, dar putem și să luptăm împotriva terorismului și să garantăm drepturile și libertățile individuale. În ceea ce privește situația întreprinderilor mari, nu doar în cele mari de altfel, dar și, și în întreprinderile mici sau în cadrul unor administrații publice, uh, există disparități importante. În anumite state ale Uniunii, acesta protecția datelor se, se dezvoltă foarte mult și în altele deloc. Deci, în cadrul Uniunii trebuie să avem această activitate de educare a publicului și când dumneavoastră ați vorbit de aplicare, executarea drepturilor de către autorități și aici există de disparități foarte importante. Anumite autorități au uh, prerogative de control foarte puternice, pot să uh, um, impună sancțiuni financiare importante și, bineînțeles, sunt ascultate mult mai bine. Altele deloc nu pot face acest lucru. Deci, în toate domeniile, același lucru este valabil. Anumite autorități, de exemplu, au servicii de expertiză tehnică uh, de, în alt nivel, altele nu. Oricum, eu nu vreau să reproșez anumite lucruri unora sau altora, dar doresc doar să subliniez faptul că există disparități mari între autorități. Și am sentimentul că grupul G29 de acum sau din viitor va avea un rol de jucat, poate nu determinant, dar va trebui să-și exprime punctul de vedere în legătură cu aceste instrumente, pentru că corespondenții pentru protecția datelor uh, trebuie să uh, aibă o activitate pedagogică care poate fi foarte eficientă, dar trebuie să uneori să facă recurs și la sancțiuni. În anumite societăți uh, care dezvoltă noile tehnologii putem insista pentru anumite lucruri și cred că în acest sens grupul G29 poate să facă pedagogie, poate să um, își aducă expertiza. Cred că acest lucru e posibil, chiar dacă nu este prevăzut negru pe alb în texte. Mulțumesc! Vă mulțumim! Am mai cerut cuvântul un coleg, domnul Albrecht. Um, ich glaube, der letzte punct... Vă mulțumesc! Cred că ultimul uh, aspect comentat este foarte important și anume care este rolul pe care îl va juca în viitor acest grup uh, de lucru. Dar în special important este rolul pe care îl joacă ce, cel responsabil la nivel european, responsabilul european cu protecția datelor. Așadar, este foarte important ce putem face la nivel european um, în ceea ce privește activitatea Europol, spre exemplu, schimbul de informații între statele membre, dar uh, de asemenea important este schimbul de informații uh, cu statele terțe. Acesta este unul dintre aspectele pe care îl vom critica puternic în ceea ce privește acordul SWIFT în ceea ce privește transparența în procesul legislativ, mi se pare că acordul acesta SWIFT ne arată clar că la nivel european se păstrează în continuare o lipsă de transparență, iar noi, Parlamentul European, nu putem accepta această situație. Când ne gândim la anexa acestui acord, e clar că trebuie să spunem cu un glas cât se poate de decis clar că așa ceva nu mai trebuie să se întâmple niciodată. Prin urmare, astfel de situații nu trebuie să se repete. De asemenea, nu trebuie să ne dăm acordul uh, uh, în ceea ce privește această înțelegere între Uniunea Europeană și Statele Unite cu privire la datele bancare. Pentru că punem în pericol, practic, uh, nu doar datele personale ale cetățenilor europeni, ci și drepturile lor. Și acum uh, vă întreb uh, ca, cum trebuie să uh, să procedăm în viitor. Vom renunța la acest, acești piloni. Prin urmare, vă întreb care sunt standardele minime în ceea ce privește protecția datelor cetățenilor. După părerea mea, ar fi rațional ca directiva privind uh, protecția datelor din pilonul întâi ar trebui să fie îmbunătățită, în primul și în primul rând, însă ea ar putea reprezenta o bază a colaborării în cadrul pilonului 3. Așadar, în domeniul acesta al schimbului de informații, în ceea ce privește securitatea, siguranța și uh, poate împreună cu Convenția Consiliului Europei, cu, uh, împreună cu diferite alte principii și premise, această directivă ar putea reprezenta uh, un punct de plecare și uh, am putea, pornind de la această situație, să impunem anumite standarde minime. Am putea, prin urmare, uh, de asemenea, să stabilim o serie de excepții și să îmbunătățim, practic, situația la nivelul statelor membre. Așadar, vă întreb, în ce măsură considerați că ar fi posibilă luarea acestei directive privind protecția datelor din pilonul 1 ca bază pentru ceea ce se va decide în cadrul pilonului 3. Încă un punct uh, foarte important în cadrul acestor discuții este important să nu vorbim doar despre principiile protecției datelor, ci trebuie să vorbim despre uh, toate drepturile cetățenilor, trebuie să vorbim despre drepturile judiciare, asta pentru a, a nu ne mai pentru a nu ne mai confrunta cu problemele cu care le-am, ne-am confruntat în trecut. Mulțumesc, domnule Alfred. Dacă îmi permiteți o observație înainte de a da cuvântul invitatului. Acest lucru nu, trebuie, nu înseamnă că nu trebuie să sporim prerogativele grupului de, de lucru al articolului 29, pentru că, de exemplu, dacă vedem care este cooperarea între organele de supraveghere la nivel național, la nivelul piețelor financiare, aceasta va fi îmbunătățită sau a agențiilor naționale în, în ceea ce privește securitatea, cooperarea polițienească și așa mai departe. Cred că lucrurile trebuie să fie echilibrate și cred că va exista un rol viitor pentru grupul articolului 29 și cred că în curând vor exista noi reguli privind încălcarea obligațiilor. Dacă deja nu aveți suficiente resurse, cum aveți de gând uh, să examinați aceste zeci sau chiar uh, sute de um, informări privind încălcarea obligațiilor pe care le veți primi? Înainte de a răspunde la această întrebare, mi-am dat seama că am uitat să răspund la întrebarea dumneavoastră în legătură cu ISO. Acesta este o organizație care nu este instituționalizată. Comisia noastră nu trebuie să, grupul nostru nu trebuie să participe la ședințele acesteia și nici Comisia Europeană în sine. Dar a fost surprins să constatăm faptul că toate organizațiile naționale ISO, 150 sau 200 astfel de organizații, funcționează pe baza um, lucrărilor de la APEC și de la OCDE. Dar principiile direct, din directiva europeană lipseau cu desăvârșire și eforturile noastre s-au dirijat în direcția ca un colaborator al nostru să poată să asiste la aceste lucrări. Dar n-a putut tot să facă decât uh, alături de reprezentanța Franței. Numai astfel am transmis mesaje pentru ca preocupările noastre să fie luate în considerare. Lucrurile sunt foarte complexe. Nu am reproșuri de făcut aici, vreau doar să spun că organizarea de, asemenea, de o asemenea măsură încât comunicarea a fost dificilă. Dar m-a surprins să constat faptul că un organism uh, recunoscut la nivel mondial, internațional, care la care nici nu-i păța de principiile directivei noastre, principii elaborate de multă vreme, care prevăd nivelurile cele mai înalte de protecție din lume. M-a mirat foarte mult acest lucru. legătură cu ultima întrebare care a fost pusă, nu am dubii în legătură cu faptul că președintele grupului pentru cooperare poliționească, domnul Pițetu și viitorul președinte al grupului G29 vor fi absolut capabili dacă îi întrebați cum văd evoluția structurilor lor pentru a se adapta la noile realități de după aplicarea tratatului de la Lisabona. Pentru că tratatul de la Lisabona este un nou început din punct de vedere instituțional. În momentul în care tehnologiile um, se înmulțesc, uh, ne invadează viața de zi cu zi, trebuie să luăm poziție, nu trebuie să greșim. Trebuie să luăm poziție bună și pentru a răspunde ultimului vorbitor, protecția datelor personale, poate vi se pare ciudat acest lucru, dar pentru mine protecția datelor personale este mult mai dificilă decât s-ar crede, pentru că această mecanică ne va permite să continuăm să ne apurăm libertățile fundamentale într-o, într-o societate din ce în ce mai diferită de cea de astăzi. Ne îndreptăm înspre societatea numerică. Toată, aproape toată viața noastră de zi cu zi um, se va desfășura în contact cu aceste noi tehnologii și această protecție a datelor ne va permite să ne exersăm libera exprimare și alte libertăți fundamentale într-o societate care va fi suferit mutații profunde dacă aceste procese nu sunt uh, analizate la cel mai înalt nivel și regret, de exemplu, că din 27 de state ale Uniunii Europene, doar 13 au hotărât până acum să introducă în Constituția lor dreptul la protecția datelor. Cred că ar fi foarte important ca toate statele Uniunii să facă acest lucru pentru a arăta că au înțeles că protecția datelor este o condiție pentru exercit respectare a libertăților noastre fundamentale pe viitor. Vă mulțumim foarte mult, cred că trebuie să vă aplaudăm. Um, foarte bine, dragi colegi, iată că am terminat mai devreme decât ceea ce prevăzusem pe ordinea de zi. Punctul următor de pe ordinea de zi este votul. Votul care este prevăzut la 5 și un sfert. N-aș vrea să penalizez pe colegii care nu sunt prezenți uh, și să nu aibă posibilitatea să participe la vot, vot prevăzut la 5 și un sfert. De aceea vă propun să facem o mică pauză, vă întoarceți cu toții la 5 și un sfert împreună cu cartele dumneavoastră de vot, după care vom vota. the old man. entendido.

Colleagues, it's almost a quarter past five. Este aproape 5 și un sfert, stimați colegi. Okay, colleagues, can we, can we start? Dragi colegi, putem începe? Um, well, I think I don't have all the papers here, but the first nu cred că am toate documentele, însă aș dori să vă spun că a venit momentul să votăm și vom analiza două propuneri propuneri de întrebări orale. Uh, pentru prima dintre ele nu am textul. E o propunere pregătită în colaborare cu Comisia FAM referitor la traficul cu ființe umane. Acest lucru ne va permite să avem o dezbatere în plen împreună cu Comisia și Consiliul. Văd că unul dintre raportori îmi face semn cu mâna și se pare că dorește să facă o scurtă, scurtă prezentare a acestei chestiuni, după care vom putea trece la vot. Mulțumesc, doamna președinte. Prin intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona astăzi, eu sunt de părere că Parlamentul va avea prerogative sporite și competențe sporite în ceea ce privește luarea de decizii în acest domeniu al traficului cu ființe umane și Comisia va trebui să prezinte o nouă propunere și, de asta dată, se va referi la o nouă directivă în loc să se refere la o decizie cadru, care a fost introdusă anul trecut. Am avut astăzi două întâlniri cu raportorii din umbră din partea Comisiei FAM și din partea Comisiei noastre LIBE și am hotărât să cerem Consiliului și Comisiei să reexamineze conținutul acestei propuneri. Ați primit cu toții textul acestei întrebări orale și sper că veți susține această întrebare orală. Eu sunt de părere că va trebui să avem și o rezoluție care să poată fi adoptată în sesiunea plenară din Strasbourg, fie în decembrie, fie în ianuarie. Întrebarea este foarte simplă. Cum anume vom combate traficul cu ființe umane. Și aici e vorba de o abordare holistică. Pentru că nu e vorba doar de uh, aspectul penal al chestiunii. E vorba și de imigrație. De aceea trebuie să oglindim seriozitatea acestui subiect și în pedepsele penale pe care le avem la dispoziție. Apoi, am dorit să știm care sunt măsurile concrete ce vor fi luate, mai ales în ceea ce privește categoria minorilor. Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să țină seama de nevoile acestor victime ale traficului cu ființe umane. Intervine doamna președinte. Da, uh, toți membrii au primit această întrebare orală și de aceea v-aș ruga să aveți o introducere foarte scurtă, în așa fel încât să putem vota. Raportoarea reia. Uh, aș putea să adresez întrebări uh, Consiliului și Comisiei astăzi, acum? doamna președinte. Da, însă cu aceeași rugăminte de a fi foarte conciși pentru că membrii, doamni, doamnele deputați, așteaptă pentru vot. E o întrebare esențială? Nu? Atunci, haideți mai întâi să votăm pe marginea acestei întrebări orale și în momentul în care vom avea dezbaterea în plen, atunci veți putea adresa această uh, întrebare la com către comisie. Foarte bine. O cerere de intervenție din partea grupului liberal? We have a, request for split vote on one point. Cerem un vot pe părți în punctul 1C, dacă puteți să țineți cont de acest lucru. Can, we can do that. So can we, can we vote now first on uh, paragraph 1? Foarte bine. Deci votăm mai întâi aliniatul 1.c, după care întreaga întrebare orală pe ansamblu. Nu cred că va fi nevoie de un vot electronic, deci aș dori să știu care sunt cei care sunt pentru uh, aliniatul 1.c. Împotriva? O abținere, foarte bine. Deci se adoptă. Și acum putem vota întreaga întrebare orală pe ansamblu. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Deci, această chestiune orală va merge până în plen. Următoarea întrebare orală se referă la drepturile procedurale în anchete criminale. În anchete penale. Cred că raportorul ar dori să ia cuvântul? Am dreptate atunci, da? Foarte bine, atunci v-aș ruga să introduceți această întrebare orală foarte pe scurt. Da, mulțumesc, doamna președinte, însă înainte de a vota, reprezentanții Consiliului și Comisiei trebuie să știe ar trebui să intervină, pentru că știm cu toții că astăzi tratatul de la Lisabona intră în vigoare. Întrebarea pe care o adresăm se referă și la uh, discuțiile care au avut loc la uh, întrunirea ministerială care uh, s-a desfășurat astăzi referitor la acest uh, subiect, pentru că noi avem o foaie de parcurs care a fost deja definită și am dorit să știm ce se va întâmpla ulterior. Pentru că noi dorim să menținem oarecare presiune. Uh, vom primi o altă propunere din partea Comisiei, când anume, cum anume statele membre se vor ocupa de această propunere și așa mai departe. Deci aș fi recunoscătoare dacă Comisia și Consiliul ar putea să ne dea anumite precizări. Și aș fi foarte bucuroasă dacă raportorii din umbră ar cosemna această întrebare orală. Mulțumesc foarte mult. Eventual președinția suedeză ar dori să intervină? Mulțumesc foarte mult. E adevărat că ieri a avut loc un, uh, o întrunire la nivelul Consiliului, însă nu s-a luat niciun fel de decizii formale pe această temă sau pe marginea inițiativei Comisiei. Este clar că uh, substanța, conținutul acestui, uh, acestei întrebări orale este un subiect important pentru Comisie și suntem doritori să colaborăm îndeaproape pe viitor cu Parlamentul pe această temă. Însă ieri nu s-au luat niciun fel de decizii formale. Oricum,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 acesta, subiectul întrebării orale adresate uh, comisiei să fie uh, menținut. Poate că putem face o anumită modificare și eventual aș dori să văd și cu raportorii din umbră cum anume am putea să uh, modificăm. Uh, în cazul în care nu avem vești, noutăți din partea celorlalte instituții, atunci cred că am putea să continuăm cu întrebarea orală și să o înaintăm în plen. Președinta. Uh, Uh, nu știu dacă și Comisia eventual nu ar dori să intervină pe scurt. Da, da, vă mulțumesc. Dați-mi voie să adaug doar câteva elemente în plus uh, față de uh, cele spuse de președinție. Am dorit să facem o propunere mai degrabă pornind de la um, de la cele decise în 8 uh, noiembrie, în 8 octombrie, le-am preferat pe acestea celor uh, discutate în 23 noiembrie. Uh, comisia ar vrea să facă o astfel de propunere, în momentul de față nu poate face lucrul acesta, nu ar putea face lucrul acesta până cel mai devreme la începutul lunii în februarie. Asta din cauza situației în care se află în momentul de față uh, Uh, comisia. Depinde totul de statele membre. Pot statele membre să facă ceva mai repede? Dacă nu, atunci Comisia cu siguranță va face o propunere cel târziu în februarie. Doamnă Latford, spune doamna președinte, sunteți de acord cu ambele întrebări? Da, cred că da, spune doamna Latford. Din cât am înțeles eu, avem uh, o dificultate în a introduce aceste întrebări cu solicitare de răspuns oral în plenarea din decembrie. Prin urmare, mai mult, mai mult ca sigur ele vor fi discutate în plenarea din ianuarie. Uh, mi-ar plăcea să primim mult mai multe informații până în ianuarie. În orice caz, uh, am înțeles cele spuse de către comisie, însă am înțeles că nu se face nimic în direcția creierii unui, unei analize de impact. Uh, Uh, cu caracter general, pentru că asta fusese propunerea in, inițială. A, acum înțeleg tot. Așadar, uh, dacă comisia repropune textul original, atunci nu mai trebuie să fie făcută acest, uh, această analiză de impact, pentru că aceasta ar dura șase luni, așadar eliminăm acest inconvenient. Doamna pre... Da, e clar. Ar putea fi mult mai simplu, mai facil, preferabil, de ce nu, să, să așteptăm o propunere din partea Comisiei. Nu sunt uh, uh, refractară când vine vorba de lucrul acesta, însă uh, S-ar putea totuși ca statele membre să fie mai rapide decât Comisia și mi-ar plăcea să aflu clar care este situația, dacă statele membre pot face lucrul acesta uh, sau așteptăm Comisia. Doamna președintă, da, putem vota uh, întrebările și mai apoi, uh, mai târziu, putem să, să retractăm cele discutate. Doamna Lopez, da, eu susțin întrebarea orală adresată de doamna raportor. Mie mi se pare că atitudinea sa este cea mai potrivită. Trebuie să menținem presiunea uh, în realitate această propunere este deosebit de importantă pentru noi și uh, mă bucur de faptul că statele membre au hotărât ca această propunere să fie o propunere prioritară în așa fel încât să putem aborda această temă în Parlament, în așa fel încât Parlamentul să poată redacta un aviz pe această temă. Doamna președinte, foarte bine, putem să trecem acum la vot, un singur vot pe marginea uh, acestei întrebări și suntem de acord asupra faptului că doamna Ludford și, doamna, și raportorii din umbră ar trebui să aibă o anumită marjă de manevră pentru a vedea dacă eventual e nevoie de o reformulare. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Foarte bine, se adoptă. Prin urmare, activitatea noastră pentru astăzi s-a încheiat. Ne reîntâlnim mâine la ora 9. Nu puteam să... Doamna președinta uh, adaugă însă că la ora 6.30